care va vorbi despre situația din Etiopia. Dau acum cuvântul în numele vicepreședintelui Comisiei, domnului comisar Silianides. Vă rog. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Încă o dată, stimați colegi, Discutăm despre următoarea chestiune în numele înaltului reprezentant, doamna Federica Mogherini. Mă bucur că putem discuta despre situația din Etiopia, chiar cu câteva zile înainte de a avea loc alegeri în acea țară. Este foarte important uh, să facem un schimb de vederi despre această țară foarte importantă. În primul rând, Comisia dorește să recunoască rolul activ al Etiopiei în efortul regional și internațional de a ajunge la o regiune mai pașnică și mai cu minte. Etiopia conduce forțele ICAT și a contribuit uh, foarte mult uh, cu mulți soldați la misiunea Uniunii Africane din Somalia. mai ales uh, a luptat împotriva al-Shabaab cu mult succes. Ceea ce ilustrează faptul că Etiopia are un rol important ca partener al Uniunii Europene în ceea ce privește pacea și stabilitatea din zona respectivă. Avem interese comune și poziții similare pe o serie întreagă de chestiuni globale în privința migrației și de exemplu, a deplasării persoanelor. Etiopia este o țară foarte importantă, o țară de origine, dar și o țară de tranzit, dar și o țară de destinație. Este gazda a peste 680 de mii de refugiați cu toate dificultățile pe care le implică această cifră. Este implicată activ în procesul de la Khartoum, uh, ISIS recent a ucis în Libia niște creștini etiopieni, ceea ce a adus problema migrației și terorismului în prim planul preocupărilor Etiopiei, iar guvernul și-a exprimat interesul pentru a extinde cooperarea pe aceste chestiuni cu Uniunea Europeană în privința schimbărilor de climă. Politica Etiopiei la nivel global este aliniată la poziția Uniunii Europene. Uniunea Europeană intenționează să semneze declarația de la Lima de cooperare cu Etiopia. Mai multe state membre deja au făcut acest lucru. Iar în ce privește dezvoltarea economică și reducerea sărăciei, Etiopia este considerată uh, ca un exemplu de succes pentru Africa din multe puncte de vedere. Asistența pe care Uniunea Europeană și statele membre au dat-o Etiopiei dă roade în ce privește progresele spre atingerea obiectivelor de dezvoltare ale mileniului în privința creșterii economice și sociale. FMI-ul consideră că din punct de vedere al creșterii economice anul acesta 2015 va fi de 7,5 până la 8,5%, ceea ce este absolut impresionant pentru această regiune. Mai mult decât atât, conform cu un raport recent al Băncii Mondiale, sărăcia din Etiopia a scăzut cu 1% uh, de la, din 2011 încoace. Sunt realizări remarcabile și mă bucur că susținerea noastră a contribuit uh, la aceste realizări. Dar știm cu toții că există și o altă față a monedei. Ca în foarte multe situații post-conflict, tranziția democratică în Etiopia durează mult și nu merge întotdeauna lin. Comisia știe foarte bine că mediul politic nu duce către o transparență către alegeri uh, uh, care să fie transparente și am arătat acest lucru, am arătat guvernului că ne îngrijorează acest lucru în timpul dialogurilor uh, politice și a reuniunilor bilaterale, inclusiv la nivelul cel mai înalt. De multe ori am subliniat nevoia de a avea un dialog clar, adevărat cu opoziția, nevoia de respectare a libertății de exprimare și a libertății presei și a libertății de asociere, așa cum sunt prevăzute ele în Constituția etiopiană. Guvernul susține că îi preocupă în primul rând stabilitatea și securitatea poporului etiopian și de aceea nu pot permite destabilizarea țării care ar pune în pericol progresele economice și sociale. Nu putem să spunem că suntem de acord cu toate aceste puncte, dar avem un dialog continuu deschis pe marginea acestor chestiuni, uneori cu rezultate constructive discutăm uh, despre posibilitatea de a coopera pentru îmbunătățirea calității presei etiopiene, atât publică cât și privată, ca rezultat uh, al unui dialog în baza articolului 8. Iar în ce privește alegerile, știți foarte bine că recomandările făcute uh, la demisiunile de observare ale uh, alegerilor anterioare au, făcut niște, deci au fost puse în aplicare. Misiunile din 2005 și din 2010, uh, mă rog, au făcut niște recomandări care au fost respinse. N-am primit uh, o invitație pentru alegerile care vor avea loc uh, duminica viitoare. Deci Uniunea Europeană nu va avea o misiune de observare a alegerilor. Am hotărât uh, să nu mai susținem financiar uh, programul electoral UNDP. Uh, situația jurnaliștilor locali care sunt membri ai opoziției și ai situația altor persoane ne îngrijorează profund au fost uh, închiși pentru faptul că și-au exprimat opiniile în public. Spațiul pentru mass media și pentru partidele politice a fost redus treptat încă dinainte de începerea perioadei electorale din 2014. Delegația Uniunii Europene împreună cu uh, statele membre prezente în Addis Ababa urmăresc îndeaproape situația și monitorizează uh, toate aceste procese relevante. Discutăm de asemenea și aceste chestiuni cu autoritățile, inclusiv privind uh, folosirea proclamației antiteroriste și autoritățile etiopiene știu foarte bine ce ne preocupă și care este poziția noastră. Iar uh, parteneriatul global cu Etiopia nu înseamnă că Uniunea Europeană este indiferentă la dificultățile cu care se confruntă populația Etiopiei. Așa cum discutăm la, uh, la reuniunea din ianuarie a subcomisiei SEDE, și în 2014, de asemenea s-a discutat, în 2014 Uniunea Europeană a dat publicității două declarații privind situația politică și a drepturilor omului în Etiopia. Și evident vom continua să urmărim situația îndeaproape și să reacționăm în public dacă e nevoie. Și, si firește, Aștept cu interes uh, opiniile dumneavoastră privind relațiile dintre Uniunea Europeană și Etiopia. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Și acum, în numele PPE-ului, are cuvântul domnul Stir. Da, gospodine predsjedniče gospodine povjereniče domnule președinte domnule comisar cu nouăzeci și patru de milioane de locuitori etiopia este a doua cea mai mare țară din africa și este o țară cheie pentru stabilitatea și dezvoltarea continentului. cu siguranță are o importanță strategică și pentru securitatea noastră europeană. Pentru că există toate aceste motive, domnule comisar, le-ați menționat și dumneavoastră în discursul dumneavoastră, de aceea ne îngrijorează foarte mult ce se întâmplă în legătură cu libertatea democratică în uh, Etiopia și ne îngrijorează și pe noi uh, încarcerarea membrilor opoziției și a jurnaliștilor. Totul e privit cu ochi critici. În ceea ce privește sărăcia și gestionarea acestei sărăcii și structurile existente acolo, legăturile sunt cu deficiențe. E foarte important ca următoarele alegeri să fie libere. E important ca politicienii închiși și jurnaliștii să fie liberați. Acestea sunt niște condiții pentru o dezvoltare durabilă a Etiopiei. Această dezvoltare trebuie să meargă mână-mână cu obiectivele propuse. Noi trebuie să sprijinim Etiopia pentru că e un partener important în regiune. De ce? Pentru noi e foarte important ca Etiopia să aibă o privire constructivă asupra lucrurilor și să continue munca începută. Deși această țară săracă are acum uh, acest număr mare de refugiați care există acolo, peste 600 de mii, ea trebuie să fie un partener foarte bun în lupta împotriva împotriva organizațiilor radicale și a extremismului. Etiopia e un partener puternic și ne dorim ca acolo să fie respectate drepturile omului. Trebuie să fie promovat statul de drept și ne așteptăm din partea guvernului să deschidă un um, dialog credibil cu opoziția, astfel încât să fie continuat uh, procesul de democratizare. Vă mulțumim. Acum, din partea socialiștilor și democraților, Doamna Cașetu King, două minute. Grazie, signor Presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Etiopia este un uh, pilon uh, important de stabilitate în uh, zonă și în cornul Africii. Însă, pentru ca Etiopia să joace acest rol uh, internațional, este important ca și în țară să fie reinstaurată pacea. Nu poate să existe dezvoltare fără democrație. Duminică vor avea loc alegeri, după cum bine știm, dar nu știm care vor fi rezultatele. Uniunea Europeană a hotărât să nu trimită observatori uh, la alegeri. Domnule președinte, noi suntem principalii donatori de asistență în această țară și de aceea avem datoria și responsabilitatea de a supraveghea și de a monitoriza respectarea drepturilor omului și diversității, precum și promovarea bunei guvernanțe și susținerea democrației. Sunt prea multe abuzuri în uh, țară și uh, tineri uh, studenți uh, și alte persoane au fost uh, arestate de guvernul Etiopiei. Și săptămâna trecută s-a semnalat acest lucru. Au existat 50 de arestări în timpul unui protest, 20 de persoane au fost rănite. Și asta într-o țară în care blogării sunt uh, încarcerați de ani de zile, fără niciun proces. Jurnaliștii sunt intimidați și arestați. Nici măcar un pașaport uh, european uh, nu poate să oprească aceste abuzuri un jurnalist uh, suedez a fost arestat uh, și apoi eliberat uh, după 48 de ore de închisoare. Așadar, a venit momentul ca acest regim să se îndrepte spre o societate mai corectă care respectă drepturile omului. Mulțumesc foarte mult. Acum, din partea ICR, domnul Piotrovski. Jedna minuta. Pani profesorze, proszę bardzo mulțumesc domnule președinte doamnelor și domnilor vor avea loc alegeri în Etiopia și deși de mult știm că există încălcări ale democrației și ale libertății media acolo, de care ne-a vorbit și domnul comisar acum, totuși Uniunea Europeană continuă să îi trimite Etiopiei ajutor de dezvoltare din Fondul European de Dezvoltare. Ar trebui măcar să avem un control eficient al acestor ajutoare financiare, pentru că avem probleme cu observarea externă a alegerilor. Etiopia e, un, e o țară importantă pentru Uniunea Europeană din punct de vedere al migrației. De curând, 30 de creștini etiopieni au fost uciși în Libia într-un mod brutal de ISIS. Acest lucru a dus la neliniști sociale în această țară trebuie să trimitem o misiune de observare acolo, chiar dacă Uniunea Europeană nu a fost invitată. Știm că neliniștile din această țară pot să ducă la destabilizarea țării, pentru că e o parte importantă a um, comunității din Africa. Mulțumim, spune președintele. Acum îi dăm cuvântul domnului lui Michel. Oui, monsieur... da, mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Uh, am venit uh, dintr-o misiune de la Addis Abeba, am, între... am avut uh, discuții cu primul ministru, ținând cont că vor urma alegeri în această țară. Imaginea mea și opinia mea despre primul ministru este că e un prim-ministru deasupra acestor probleme. Este străin de certurile etnice și religioase. Este musulman, dar se Selaui era creștin și totuși se înțelegeau foarte bine. Deci în acest context, evident că este o mare calitate Uh, are 5300 de mm, frontiere și trebuie să facă față fragilității uh, vecinilor. Trebuie să facă față mișcării islamiste, Al-Qaeda, trupele sale participă în forțele de intervenție ale Uniunii Africane în Somalia, Somalia, deci eu cred pe bună dreptate că este esențial ca Uniunea Europeană să aibă un dialog politic intens cu această țară cheie din această zonă. E vorba de doar nu de un gigant din cornul Africii care are un rol foarte important Statele Unite au înțeles de multă vreme importanța susținerea acestei țări care are aproape 90 de milioane de locuitori. E vorba de lideri în lupta împotriva terorismului în cornul Africii. Țara aceasta a mers înainte datorită fostului prim-ministru și se înscrie pe această continuitate, cu accent pe modernitate, pe tinerete și pe responsabilizare. Evident, există un punct negru și anume ce mai trebuie făcut în ce privește drepturilor omului. Trebuie să ajutăm în acest sens, intensificând caracterul politic al uh, dialogului cu autoritățile acestei țări. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule deputat, în numele GUE. Are acum cuvântul doamna Senra Rodriguez un minut. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule comisar. Mă întreb cum se poate propune că Etiopia este un model de eradicare a sărăcirii în zonă când vorbim de un guvern care uh, a, a pus la dispoziția întreprinderilor străine milioane de hectare și sunt foarte multe pro, uh, proiecte uh, care sunt construite de multinaționale italiene și care pun uh, pe, pe picioare foarte multe plantații care duc în felul acesta la sărăcirea oamenilor din zonă și care persoanele respective sunt intimidate să nu se opună. Domnule comisar, asta va duce la, la mai multă sărăcie, la mai multe morți într-o țară în care deja 80% trăiesc cu mai puțin de 2 dolari pe zi. Este un model pentru interesele transnaționalelor europene și nu pentru interesele persoanelor care locuiesc în această țară. Vă rog să transmiteți doamnei Mogherini din partea grupului nostru să pună cap uh, avariției occidentale. Proiectele acestea ar trebui combătute pentru a combate terorismul din zonă. Vă mulțumesc! Mulțumesc în numele verzilor, are acum uh, domnul Hordi Sebastia. Mulțumesc, domnule președinte reprezint uh, comisia pe care o reprezint și îmi spuneți că imaginea pe care mi-ați prezentat-o dumneavoastră despre Etiopia nu coincide cu realitatea. Alegerile sunt o farsă acolo. Este o țară în care observatorii electorali trimiși de Parlament nu au fost primiși în țară. Este o țară în care oamenii sunt uh, uh închiși sub acuzații absolut stupide. Uh, iar opozanții politici sunt supuși persiunilor, ziariștii la fel, grupurile etnice la fel. Guvernul Etiopiei nu permite intrarea observatorilor și a ziariștilor în diverse zone și se spune că foarte multe femei au fost violate de agenții guvernamentali. Și mă întreb ce așteaptă Uniunea Europeană ca să condamne guvernul acestei țări și să respecte drepturile omului. Așteptăm, nu, să apară o misiune care să investigheze persecuțiile, tortura și încălcarea drepturilor omului. Poporul etiopian nu merită uh, suferința la care e supus de acest guvern tolerat de Uniunea Europeană. Nici o parte din ajutoarele Uniunii Europene n-ar trebui uh, să ajungă în mâinile celor care uh, îi oprimă pe oameni pentru că dacă întoarcem ochii și ne facem că nu vedem, suntem compliși. Trebuie să acționăm în acest moment. Mulțumesc și în numele FDD, domnul James Covard are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Există îngrijorări în legătură cu drepturile omului în Etiopia în această sală. E adevărat, trebuie încurajate și respectate drepturile cetățenilor. Însă ar fi prostesc să fim mai uh, sfinți decât papa în ceea ce privește această abordare. oamenii care sunt strămutați în noi sate, în regiune, toate acestea pentru a putea comercializa agricultura. Sunt fenomene care se întâmplă. Uniunea Europeană și statele membre trebuie întâi să se uite în oglindă și va, să vadă exact la ce se folosește ajutorul financiar de dezvoltare pe care îl trimit ele. Dacă Uniunea Europeană are atâtea acțiuni umanitare despre care ne-a povestit Comedia, Comisia și că are 680.000 de refugiați, cel mai mare număr din uh, Africa, populații din sudul Sudanului, Eritrea, Somalia. Dacă Etiopia are relații bune cu vestul, atunci e neapărat important ca puterea regională în această zonă atât de plină de conflicte din lume să continue să se dezvolte și nevoie să fie asigurată stabilitatea regională acolo, inclusiv în țările vecine, cum e Somalia înainte de un, în loc de un răspuns reacționar și de a op- și un răspuns de a opri migrația, ar trebui să vedem cum putem să ajutăm comerțul echitabil în această țară, comerțul liber din această țară, o zonă în care Europa a avut un, un efect destructiv. Dacă Africa trebuie într-adevăr lăsată să se dezvolte, atunci Uniunea Europeană nu trebuie să mai facă greșeli protecționiste. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamna Marie-Christine Arnotiu. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte Sigur că nu vreau uh, să periclitez uh, dreptul suveran al cetățenilor, însă probabil că primul ministru nu va câștiga alegerile. Sper că statele membre ale Uniunii Europene vor susține guvernul uh, Etiopiei, una dintre rarele insule de stabilitate și dezvoltare în Africa Orientală. Europenii sunt astăzi mari absenți din dezvoltarea Etiopiei și lasă China să acționeze în Etiopia. Există sprijin pentru dezvoltare prin uh, instalarea companiilor europene, însă trebuie să cooperăm mai mult, uh, inclusiv militar, cu Etiopia în lupta împotriva islamismului radical, atât în interiorul frontierelor, cât și în exteriorul acestora. În schimb, trebuie să cerem Etiopiei mai multă eficacitate în uh, lupta împotriva migrației, în special prin Libia. Această migrație uh, ilicită uh, este o problemă pentru că uh, creștinii sunt um, expuși atacurilor statului uh, islamic din Siria. Mulțumesc, domnul Bogdan Venta, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. La 23 mai, în acest an în Etiopia au loc alegeri. Însă există temeri că aceste alegeri nu vor corespunde standardelor internaționale și rezultatele nu vor fi credibile. Și asta pentru că există acest sistem politic represiv în țară bazele democrației și ale unei societăți moderne le constituie pluralismul politic. Pentru a organiza alegeri, în primul rând, e nevoie de o procedură echitabilă și clară și toți cei care au dreptul de vot trebuie să poată să participe la vot. De aceea trebuie să sprijinim o dezbatere politică în Etiopia și să sprijinim dreptul de a alege, de a vota în Etiopia. Dreptul de exprimare e de asemenea o piatră de temelie pentru alegeri libere, însă guvernul etiopian dă la o parte opoziția. Aceasta este persecutată și există încălcări ale drepturilor omului. Știm că blogger, jurnaliști sunt aruncați în închisoare, minoritățile etnice sunt persecutate, creștinii sunt persecutați și există torturi și abuzuri făcute de forțele militare. Uniunea Europeană ar trebui să influențeze regimul de acolo astfel încât acordul de la Cotonou să fie respectat în această țară și în ceea ce privește drepturile cetățenilor și, de asemenea, e nevoie de o procedură rapidă astfel încât cele întâmplate de curând să fie clarificate. Și acum are cuvântul domnul Weidenholzer. Un minut, vă rog. Mulțumesc! Cornul Africii joacă pentru securitatea noastră un rol foarte important, cu siguranță. Etiopia este un element central. Guvernul acestea ne dă impresia că această securitate poate fi garantat, garantată de el și că merită să fie răsplătiți pentru asta. Noi ar trebui, stimați colegi și stimate colege, să spunem foarte clar că siguranța nu poate fi pusă pe picior egal cu liniștea. Siguranța înseamnă stat înseamnă stat de drept, înseamnă respectarea drepturilor omului și înseamnă participarea tuturor actorilor. Pe mine mă îngrijorează și pe mulți alții situația de acolo. Uh, dacă nu discutăm despre îngrijorările pe care le avem, dacă nu încercăm să obținem o altfel de dezvoltare acolo, atunci pur și simplu le pregătim terenul extremiștilor. Doar dacă există o situație de securitate acolo, atunci vom putea lupta împotriva extremismului în această regiune. Mulțumim, spune domnul președinte. Are cuvântul domnul Castaldo. Un minut. Grazie, președinte. 20... Mulțumesc, domnule președinte pe 24 mai uh, vor avea loc alegeri în Etiopia, a doua, cea mai uh, numeroasă țară din Africa. Acestea sunt alegeri importante, iar uh, rezultatele ne vor arăta că partidul va, care se află la conducere va obține 99,9% din locuri. E un record dar Etiopia deține și recordul la numărul de jurnaliști aflați în închisoare. Uh, eu am făcut parte dintr-o misiune de observare a alegerilor în Tunisia și am văzut ce înseamnă ca oamenii să spere la o democrație reală. Vă pot spune, stimați colegi, că nu este suficient să existe o creștere economică de două cifre, de minim 10%. Nu este suficient să, să se trimită trupe în zonă. Este important însă să se țină cont de faptul că drepturile civile sunt călcate în picioare. Trebuie să întrebăm și China uh, care își continuă demersurile de globalizare în zonă. Nu trebuie să închidem ochii și să uh, ne apărăm valorile oricare ar fi costurile. Vă mulțumesc foarte mult și acum Domnul Steve Briot, un minut. Domnule președinte, Etiopia a devenit o mare putere regională și un pol de stabilitate adevărat în cornul Africii. Are o, o rată a creșterii foarte mare pentru 2013 și recoltă, recoltează fructele unei dezvoltări unde, care este de, condusă de un stat puternic. Este o zonă a continentului african cu multe războaie civile, iar Etiopia este un model de stabilitate politică. Există o mare diversitate etnică și religioasă în această țară, iar alegerile din această duminică sunt primele alegeri uh, după moartea din 2012 a prim-ministrului foarte popular Zenawi. Nu trebuie să servească drept pretext uh, unei ingerințe morale a Uniunii Europene și a țărilor occidentale în afacerile interne ale unui guvern autoritar, sigur, dar care a obținut rezultate spectaculoase în ceea ce privește reducerea sărăciei Uh, problemele care ar putea să apare ar putea să ducă la destabilizare și nimeni nu poate prezice sfârșitul. Sigur, statele Uniunii Europene uh, acordă o atenție limitată potențialului economic al acestei țări, pentru că astfel am uh, ar fi bine dacă am avea relații mai puternice economice și schimburi economice echitabile. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule deputat. Și acum are doamna Maria Mosca, un minut. Da, mulțumesc, domnule președinte. Orice eforturi făcute din partea Etiopiei pentru creșterea creștere economică și reducerea sărăciei și pentru sprijinul dezvoltării și bunăstării sunt orice astfel de efort e ceva pe care trebuie să-l recunoaștem, însă în același timp trebuie să recunoaștem că nu se fac eforturi în ceea ce privește o dezvoltare democratică. O asemenea dezvoltare nu poate să aibă loc dacă nu există libertate de exprimare și libertate de uh, informare. Toate acestea sunt importante și imp- sunt importante valorile comune pe care noi ne-am întemeiat existența. Nu putem să tăcem la ceea ce se întâmplă în Etiopia și mai ales la ceea ce se întâmplă acum, înainte de aceste alegeri situația economică nu poate să fie judecată separat de restul aspectelor. Nu pot fi justificate uh, încălcările drepturilor cetățenilor. Doar în acest fel putem ajuta o dezvoltare durabilă în această țară. Mulțumim. Are cuvântul acum doamna Julie Ward. Un minut. Um, I'd like to Aș dori să îi mulțumesc lui Joseph Eidenholzer și altor colegi pentru că au vorbit despre acest subiect care, din păcate, nu ajunge în uh, presa din Europa Occidentală. Eu lucrez uh, cu grupurile societății civile din Ogaden, uh, din Etiopia și am reușit să vorbesc cu ei despre situația de la fața locului. Nu a existat ocazia ca forțele opoziției să aibă um, același nivel de egalitate. Guvernul ia măsuri de oprimare la adresa jurnaliștilor și um, uh, persecută femei și copii s-au uh, folosit uh, aceste lucruri pentru a răspândi teama și Ogadenul se află sub embargoul guvernului. Între timp, uh, Etiopia este al patrulea mare beneficiar al fondurilor din Uniunea Europeană și beneficiază de 45% din asistența europeană. Și trebuie să ne exprimăm îngrijorările legate de alegerile din 24 mai. Trebuie să spunem clar că Etiopia trebuie să dea, să dea dovadă de angajament angajament pentru respectarea drepturilor omului. Trebuie să ne asigurăm că banii europeni nu sunt implicați în încălcări ale drepturilor omului și persecutări o Etiopie mai sigură și mai stabilă nu trebuie să fie în detrimentul unor alegeri um, trucate, fără o poziție sănătoasă. Acceptați un cartonaș albastru din partea domnului Carver? Do you accept blue card? Acceptați un cartonaș albastru? What? Uh, I can repeat. Do... Pot să vă repet. Acceptați un cartonaș albastru de la domnul Carver? Yes. Thank you, Mr. Da, mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc că, uh, că acceptați uh, cartonașul albastru, doamnă Ward. Uh, Toată lumea din această sală este îngrijorată de uh, încălcările și de abuzurile din zonă și uh, creșterea radicalismului uh, fundamentalist este cea mai mare amenințare în zonă și nu credeți că Etiopia ar trebui să primească merit și credit uh, pentru eforturile sale de combatere a uh, radicalismului islamist uh, în uh, zonă? Mulțumesc! Time for elsewhere. I spend a lot... Vă rog frumos. Eu îmi uh, petrec foarte mult timp lucrând cu grupurile societății civile și lucrez cu persoane subreprezentate care nu își fac vocea auzită. Uh, eu aici mă folosesc de această poziție pentru a da o voce celor care nu își fac vocea auzită. Organizațiile pentru care am lucrat au semnalat abuzuri uriașe la adresa drepturilor omului uh, împotriva femeilor uh, și fetelor din Etiopia comise de reprezentanții ai autorităților. Da, Uh, susțin drepturile omului și cred că una dintre cele mai grave amenințări la adresa securității și democrațiilor noastre este că nu suntem reprezentați în mod egal în lume. Femeile și bărbații nu sunt reprezentați în mod egal. Și cred că aceasta este o problemă uriașă pentru noi în societate. Am răspuns la întrebare. Cea mai mare amenințare, domnule Carver, este amenințarea că bărbații dețin balanța puterii. Uh, I'm sorry. Uh, now, uh, Deputy... Acum, uh, doamna Ana Gomes, două minute, vă rog. As eleições na Etiópia, agendadas para... Alegerile din Etiopia nu vor fi democratice și nici libere. Recomandările de la misiunea de observare a alegerilor din 2005 și 2010 nu au fost urmate de guvern. Aceasta este motivul real uh, pentru care nu va fi o misiune de observare din partea Uniunii Europene anul acesta și nu din uh, motive financiare, așa cum a spus guvernul în propagandă. În alta reprezentantă a urmat recomandările făcute de uh, Parlamentul European. Uh, partidul aflat la putere în Etiopia a subminat încercările de înregistrare a altor candidați din alte partide iar uh, membrii partidului de opoziție sunt închiși e singurul liderul lor nu dorește să fie reales, iar pluralismul politic, dreptul de asociere, libertatea de exprimare sunt restricționate, mult mai restricționate decât acum zece ani. În nicio altă țară africană nu există atât de mulți uh, blogări și jurnaliști acuzați de terorism Eh, Etiopia este cel mai mare beneficiar de ajutor din partea Uniunii Europeană. Este un aliat cheie al nostru în eh, această regiune și al Statelor Unite. De aceea suntem atât de largi în privința încălcării drepturilor omului și în privința promulgării unor legi antidemocratice în eh, Etiopia mai ales situația foarte gravă din regiunea Ogaden Uh, să facem apel la guvern uh, uh, să îi elibereze pe jurnaliști pe cei care sunt în exil. E vorba de aici de un cetățean britanic care a fost extradat din Yemen către Etiopia. Uniunea Europeană ar trebui să lupte pentru reformele fundamentale necesare în această țară, astfel încât alegerile să fie credibile și libere, ținând cont de recomandările făcute de misiunile de observare din trecut. Este o țară strategică în cornul Africii și nu putem să tăcem în privința a ce se întâmplă acolo. Trebuie să ne folosim influența asupra acestei țări Sper că Comisia Europeană va reuși în, în ce va face. Iar acum trecem la procedura intervențiilor spontane. Doamna Mariela Petri are cuvântul. Predsjedniče, u Etiopii. Mulțumesc, domnule președinte. Situația din Etiopia e una alarmantă din mai multe motive. Duminică în Etiopia vor avea loc alegeri generale. Pluralismul partidelor politice există doar la nivel declarativ în această țară și cei din opoziție sunt puternic oprimați. Drepturile democratice nu sunt doar îngrădite, ci jurnaliștii sunt fie obligați să se autocenzureze sau închiși și mulți au trebuit să fugă din propria lor țară. Deși Etiopia este în majoritate Palestina este o țară în care sunt cei mai persecutați creștinii. Se află acum în pericol să devină un stat islamist. Nu se poate motiva nicicum violența de acolo. În fiecare zi se duce o luptă acolo între puteri opuse. Agricultura e foarte importantă pentru locuitorii Etiopiei, așa și asigură ei traiul. De aceea trebuie cât de repede să fie oprite acțiunile care au loc acolo. Mulțumim. Domnul Caputo. Se fac prea puține pentru Etiopia. Iar această țară este una din țările cu cele mai scăzute speranțe de viață din lume. Motivul mortalității ridicate este lipsa apei. Femeile trebuie să parcurgă kilometri întregi uh, până la fântână pentru a obține apă. În Etiopia, cineva moare la 30 de secunde din uh, cauza lipsei de apă și din cauza condițiilor de igienă precare. Această țară se confruntă cu un nivel ridicat de emigrație. Tinerii sunt uh, nevoiți să părăsească țara pentru a-și găsi un loc de muncă în altă parte. Există de asemenea tensiuni între musulmani și creștini, iar guvernul a hotărât recent uh, să adopte un plan de investiții pentru dezvoltarea industrială. Este o evoluție pozitivă, însă trebuie mai întâi de toate ca urgențele să fie mm, abordate pentru ca oamenii să trăiască la un nivel decent suficient. Trebuie să întreprindem eforturi pentru a scoate această țară din această situație îngrozitoare. Vă mulțumesc uh, foarte mult. Acum, domnul Notis Marias. Domnule președinte, pe 19 aprilie ISIS uh, a încărcat uh, un video în care creștini etiopieni au fost decapitați pentru a teroriza poporul din Etiopia. Două treimi sunt creștini. Uh, scopul jihadiștilor este să folosească sărăcia și religia pentru a și promova scopurile lor sinistre. Dar în fiecare zi în Etiopia sute de bărbați și femei trebuie să plece din țară. Țara este uh, instabilă, este săracă, iar dizidenții sunt uh, arestați. Trebuie să ne asigurăm că există condiții pentru alegeri libere, pentru libertatea presei. Uh, Uniunea Europeană ar trebui să contribuie la stabilitatea uh, Uh, statului de drept și la protecția libertăților democratice. Etiopia nu ar trebui să rămână fără control, nu ar trebui să fie un teren pentru companiile multinaționale, mai ales cele chineze. Mulțumesc! Mulțumesc. În acest parlament, stimați colegi, am câteodată sentimentul că noi pur și simplu doar discutăm. Această discuție seamănă foarte bine cu discuția pe care tocmai am încheiat-o despre Turcia ar trebui să spunem, da, ce e pozitiv pentru Etiopia, ce e bine, ce e de ajutor pentru Europa, pentru Uniunea Europeană. Dacă Etiopia ar fi Uh, o altfel de țară ar putea fi un actor foarte important. E un uh, factor stabilizator într-o regiune mâncată de neliniști și protejează într-un anumit sens și interesele noastre. De aceea e important să continuăm să ajutăm Etiopia. Sunt și pentru cele spuse de anumiți uh, colegi și anume să nu fim de acord cu activitățile nedemocratice ale guvernului de acum. Însă țin să vă rog ca atunci când vorbim de Etiopia sau vorbim despre Turcia, să avem aceleași valori, să avem aceeași măsură și și când vorbim de un, o, o țară care ne interesează foarte mult. Domnul Bonanu. Intervenție fără microfon. Chiedo scuze, non avevo visto il nome. Îmi cer scuze, nu mi-am văzut numele afișat pe ecran. Am ascultat uh, dezbaterea și unii au spus că Etiopia este un dezastru, alții au spus că are un uh, PIB de 10%, la, o creștere a PIB-ului de 10%, alții spuneau că cineva moare la 20 de secunde în Etiopia, alții spuneau că este o țară înnecată în sărăcie, dar de, loc, de, încât să vorbim despre mm, Etiopia, mai bine vorbim despre Europa, pentru că și în uh, Europa sunt foarte mulți șomeri, dar cum stau lucrurile în Libia? Ei au uh, bombardat uh, Libia și Gaddafi și acum este un haos total peste tot și există imigranți ilegali care vin în Europa din acea, din acea zonă. Aceasta este situația în Italia. Asta vă doriți în Europa? Treziți-vă, vă rog. Ole, last but not least. Și în cele din urmă, domnul Frunzulică. Take a floor, please. Mulțumesc, domnule președinte. Ne face plăcere întotdeauna când prezidați lucrările Parlamentului. Etiopia este un partener foarte important al Uniunii Europene, un stat cheie cu o poziție strategică importantă în zonă. Deși mă preocupă foarte mult că alegerile din Etiopia nu vor fi în conformitate cu standardele internaționale sau ale Uniunii Africane, datorită mediului politic represiv, al guvernului uh, de a limita pluralismul politic și media independentă. Uh, Etiopia are acum uh, al doilea număr de jurnaliști închiși și exilați partidele din opoziție nu au accesul la televiziunile de stat și nu pot să facă campanie liber. Partidul de la putere controlează toate pozițiile și au uh, interzis mitingurile politice și de, au fost arestați protestatarii pu- pașnici. Dreptul la libertate nu este uh, acceptat și trebuie condamnat acest lucru. Mulțumesc foarte mult. Are cuvântul acum. Vă mulțumesc pentru cuvintele frumoase. On behalf High Representative, uh, uh, Commissioner Stylianides. Decaflopis. Are cuvântul acum domnul comisar. Vă mulțumesc pentru această dezbatere care vine într-un moment atât de prielnic. Sunt de acord cu majoritatea îngrijorărilor pe care le-ați exprimat astăzi aici în legătură cu parteneriatul nostru. Însă acest parteneriat are multe aspecte și fațete, unele mai controversate decât altele. Ar trebui să ținem cont de dezvoltările pozitive prin care a trecut această țară și cu cetățenii ei joacă un rol constructiv și foarte important în regiune și mai departe de atât. Scopul nostru este să continuăm să lucrăm cu Etiopia, în același timp având un mesaj mai puternic în ceea ce privește democratizarea, drepturile omului, libertățile fundamentale. After the heat of the elections, we will certainly... Înainte de alegeri, cu siguranță vom continua să ne angajăm și mai mult uh, pe termen lung în ceea ce privește democratizarea acestei țări. Dacă Etiopia își dorește să mențină stabilitatea și să ajungă la un uh, statut de venituri medii până în 2025, atunci e foarte important ca locuitorii Etiopiei să aibă posibilitatea să se exprime în mod liber. Federica Mogherini, altul reprezentant, intenționează să efectueze o vizită în Etiopia cândva în curând pentru a vedea la fața locului situația de acolo și pentru a discuta la nivel personal cu conducerea acestei țări. Aceasta e situația. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție din nou și vă mulțumesc pentru această dezbatere foarte bogată. Vă mulțumim, domnule comisar. Con